Ladies and gentlemen, I would like to start. Domnilor și domnilor, haideți să începem reuniunea. Adoptarea ordinii de zi. Începem cu primul punct. Sunteți de acord cu ordinea de zi? Dacă așa stau lucrurile foarte bine, mulțumesc, se consideră ca fiind adoptată. Aș dori să vă reamintesc că biroul extins se întâlnește la sfârșitul reuniunii noastre după uh, schimbul de opinii cu domnul James Moran, viitorul uh, șef al delegației Uniunii Europene în Cairo. Aș dori să fac unele observații sau comunicări. Am invitat pe ministrul afacerilor externe al Moldovei pe data de 21 martie să vină la comisia noastră, dacă sunteți de acord, și de asemenea am dorit să organizăm pe 20, tot pe 21 martie o dezbatere în legătură cu înființarea Serviciul European de Acțiune Externă. Și săptămâna trecută am avut o dezbatere cu reprezentantul special al Secretariatului General al Națiunilor Unite în Irak. A fost o întâlnire foarte interesantă, dânsul ne-a vorbit despre situația din Irak și despre tabăra Ashraf. Dacă sunteți de acord cu mine, aș dori să-l invităm la una din reuniunile noastre următoare ca să avem o dezbatere cu informații pe aceste probleme. Poate împreună cu reprezentantul președinției americane aici. Poate și cu doamna Rostova, dacă va putea să participe. Fosta noastră colegă care este reprezentanta Uniunii Europene pentru Irak. Așa cum punctul 3, rezoluția Parlamentului European referitoare la raportul din 2011 privind progresele efectuate de Bosnia și Herțegovina. Herțegovina, Doris Pac. Doris Pac este raportarea noastră am stabilit ca termenul de depunere a amendamentelor să fie 9 februarie ora 12. Dacă sunteți de acord, atunci păstrăm aceste repere orare. Doriți să ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Este de mirare că uh, anul trecut uh, Eh, am cerut acest raport de progrese privind Bosnia și Herțegovina și abia astăzi ne putem pronunța. Dar eh, până în decembrie lucrurile nu s-au schimbat, eh, fronturile erau într-un fel rigidizate. Abia către finele anului trecut, părțile au căzut de acord să fie stabilit un guvern pe plan național, dar acest guvern încă nu a fost numit. Fostul ministru de finanțe ar fi trebuit să fie prim-ministru, dar lucrurile încă nu sunt clare. Negociatorii din partea uh, partidelor politice au căzut de acord asupra unor subiecte și dincolo de ceea ce figurează deja în raportul meu, trebuie să vă spun că vineri uh, a fost uh, adoptat uh, o lege privind uh, ajutoarele de stat. Deci va trebui să operez unele modificări în raportul meu înainte de votul în plen. Uh, au fost lucrurile în evoluție și încă, așa cum spuneam, nu există un guvern național. Exista prea puțină disponibilitate Uh, pentru compromis la partidele majoritare, a existat uh, o anume presiune din afară asupra lor pentru ca ele să se miște. Am constatat că la finele anului trecut uh, a fost ridicată obligativitatea vizelor. Acest lucru a devenit posibil tocmai pentru că la un moment dat s-a cedat presiunii exercitate ne bucură că noi, în calitate de membri ai Uniunii Europene, putem demonstra că Bosnia-Herzegovina ne interesează foarte mult. Avem în sfârșit un șef de delegație al Uniunii Europene acolo el poartă două pălării. Uh, nu este doar șeful delegației, ci este într-un fel și uh, reprezentant pe probleme de uh, politică externă în această regiune. Este vorba de domnul Sørensen. Cunoaște bine regiunea și se străduiește la fața locului să colaboreze cu diversele forțe politice și în Bosnia-Herzegovina avem urmă, o problemă pe care o cunoaștem cu toții. Există acest stat format din două entități care nu este chiar o situație nefericită, pentru că împreună cele două entități formează totuși un stat. Din păcate, nu există încă o mare deschidere pentru această idee de a forma un stat național. Dar atâta timp cât cele două entități au sentimentul că și-ar pierde identitatea dacă s-ar uni într-un stat, noi uh, vom continua să avem probleme, pentru că anumite lucruri nu vor putea fi rezolvate și negociate decât pe plan național iar bosnia herțegovina va putea să intre în uniunea europeană doar dacă va avea o administrație care să funcționeze ca un stat național să aibă instituții cu care comisia europeană și consiliul să poată să uh, trateze. avem multe probleme în această țară probleme legate de corupție este un fel de cancer în această regiune și ar trebui să acționăm mai hotărât. Justiția ar trebui să acționeze mai repede și mai eficient. Putem spune că Bosnia-Herzegovina, în ce privește urmărirea um, tuturor uh, celor care în timpul războiului au comis uh, crime, să uh, colaboreze cu noi. Nu uh, există ă, probleme reziduale, să spun așa, doar în ce privește crimele comise în timpul războiului, ci și ă, în legătură cu proasta funcționare a justiției în Bosnia-Herzegovina. Deși suntem angajați în a îmbunătăți lucrurile în acest domeniu încă de mulți ani. Anul trecut, doamna Ashton chiar a încercat să intervină ă, și la, i-a, spus președintelui Republicii Srpska că va trebui să existe un dialog uh, structurat în ce privește reforma justiției. Din păcate, însă, în Republica Srpska uh, nu se dorește uh, o justiție care să funcționeze pe plan național. Iar fără o asemenea justiție, noi nu putem progresa în dialogul pe care ni-l dorim conform așteptărilor noastre. Iar în ce privește reforma justiției, trebuie să spunem că toate delictele sexuale care au fost comise în timpul conflictelor armate în Bosnia-Herzegovina nu au fost sancționate corespunzător. Și până în zilele noastre, făptașii încă nu au fost pedepsiți, iar victimele nu au fost despăgubite. Uh, unul dă vina pe celălalt și eu cred că toți politicienii de fapt ar trebui să se străduiască să facă dreptate femeilor care au avut de suferit în timpul conflictelor întoarcerea refugiaților Ehm, de asemenea ehm, trebuie să fie accelerată, nu s-a finalizat. Dacă am semnat declarația de la Sarajevo privind refugiații, atunci trebuie să și respecti ce scrie acolo. Și ehm, am discutat în acest sens cu colegii din Parlamentul bosniac. Declarația de la Sarajevo trebuie să fie baza care să permită întoarcerea refugiaților. Aș vrea să mai spun uh, ceva ce nu figurează în raportul meu. În nord, în Posavina, lucrurile arată și astăzi uh, ca în perioada uh, războiului. Este de fapt o regiune rodnică, fertilă și oamenii ar trebui să se întoarcă aici. Dar puțini refugiați care s-au întors nu sunt susținuți de către primari. Și-au construit o casă, dar nu primesc autorizație pentru a introduce uh, lumina electrică sau uh, alte facilități. Eu cred că ar trebui să încercăm să acționăm pentru a le permite oamenilor să se întoarcă acolo unde cred ei că le este locul. De asemenea, în domeniul educației trebuie să se întâmple multe lucruri. Situația este dificilă inclusiv pentru lucrătorii în domeniul educației. Avem 13 miniștri pentru educație. Lucrurile sunt teribil de fracționate. Și um, în Bosnia herzegovina uh, de fapt, nu există o participare cum ne dorim noi la programul de educație. Tânăra generație are de suferit pentru că politicienii nu sunt în stare să înființeze o agenție comună care să rezolve lucrurile. Sunt poate amănunte, dar toate luate la un loc uh, conferă o imagine destul de sumbră și uh, aceasta justifică într-un fel disperarea tinerei generații. În ce privește piața. Nu există o piață internă în Bosnia-Herzegovina, există granițe între diversele uh, regiuni. Uh, dacă aceste granițe nu vor fi înlăturate, investitorii nu vor fi încurajați. Lucrurile nu vor putea să funcționeze. Deci trebuie ca uh, lucrurile să se schimbe la fața locului și din acest punct de vedere. Există și cazul Fincii, în, în uh, Constituție scrie că există trei popoare și alții. Iar acei alții care nu fac parte din cele trei popoare nu pot să participe la uh, actul de guvernare uh, dar există și rom, există și aparținători de alte nații. Și ă, în cazul Fincii, Curtea de la Strasburg a decis ca această Constituție să fie modificată. S-a înființat o comisie ad interim în Parlament care tratează, analizează acest lucru, dar ă, nu colaborează cu parteneri internaționali, ă, cei care lucrează în această comisie. Noi trebuie să salutăm faptul că încearcă să-și rezolve singură această problemă. În ce privește activitatea domnului Sørensen, ambasadorul Uniunii Europene, acolo mi se pare că este foarte binevenită încearcă să stimuleze activitatea acestor comisii, dar fără să se implice direct. Mai există multe alte probleme în Bosnia-Herzegovina. Am menționat câteva din ele. V-aș reveni puțin asupra unor aspecte legate de educație. Este o situație pe care o întâlnim și în alte regiuni din uh, Europa de Sud-Est. Uh, se înființează uh, școli private, licee private, universități private Uh, cer uh, taxe uh, piperate pentru studiu, programa este minimalistă, iar rezultatul pentru absolvenți este egal cu zero. Există agenții de acreditare, dar ele sunt împiedicate să acționeze. Deci, Uh, noi ar trebui să nu îi supunem pe părinții care oricum sunt săraci să cheltuiască bani pentru a obține diplome pentru copiii lor care nu folosesc după aceea uh, deloc. Să ne gândim dacă facem o comparație cu Universitatea uh, din Banja Luka, drept este o diferență de la cer la pământ. O altă problemă legată de sistemul educațional este legată de o inițiativă a OECD-ului, două școli sub același acoperiș pentru musulmani și pentru creștini, de pildă. Mie mi se pare că sistemul este medieval, pentru că dacă cei care fac parte dintr-un cult religios folosesc intrarea din stânga și ceilalți intrarea din dreapta, înseamnă că acești copii uh, sunt îndemnați să evolueze din primii ani de școală într-o direcție greșită. Ar trebui să fie sarcina noastră ca aceste școli să fie considerate absurde, să lăsăm copiii să învețe împreună sub același acord acoperiș. O ultimă chestiune din acest domeniu legat de aspecte administrative. Uh, există uh, o corupție um, de amploare în țară și de asemenea o administrație superbirocratizată. Și în sfârșit ajung la subiectul meu preferat, pe care nu l-am tratat în raport, dar am menționat uh, frecvent acest aspect, deși uh, nu prea place nimănui. Federația, așa cum este concepută acum, nu este funcțională. Există zece cantoane. Există nivelul local, zece cantoane, cu uh, de, câte zece miniștri în fiecare canton, deci în total 100 de miniștri și după aceea un guvern intermediar, să spunem, și uh, cel la nivel uh, federal. Păi uh, nu există suficienți bani să-i plătești pe toți acești miniștri. Și iarăși lucrurile evoluează într-o direcție greșită. Mai bine banii aceia ar fi investiți pentru tineret, nu pentru o administrație care își pune piedici reciproc. În ce privește spațiul economic unitar, este foarte bine că uh, acordăm atenție și acestui domeniu. Mulți m-au întrebat care este atitudinea mea față de înaltul reprezentat. Știți că primul înalt reprezentat a fost uh, minist, fostul ministru de externe al Suediei, Bild, care a reprezentat comunitatea internațională el a fost uh, cel care a putut să acționeze uh, cum a vrut în această țară. Um, s-a îngrijit să existe un pașaport uh, unitar, um, s-a înființat un drapel unitar, un imn unitar, multe legi au fost concepute pe plan unitar dar astăzi, în altul reprezentant, după părerea mea, nu ar trebui să mai existe, pentru că o asemenea instituție a unui înalt reprezentant nu este acceptabilă într-un stat de drept. De fapt, politicienii ar trebui să își asume responsabilitatea care le revine dacă politicienii nu au niciun cuvânt în spus, dacă ei nu pot decide, atunci chiar vor evita să o facă, pentru că n-au niciun interes să își supere alegătorii. Părerea mea este că înaltul reprezentant ar trebui ă, să se retragă. Știu că puțin sunt de părerea mea, mai sunt multe de făcut. Din fericire, unele lucruri au demarat deja. Și am uitat să spun, mai există și o a treia parte. Pe lângă cele două entități, în nord mai există districtul Pricco, în care toți trei activează și structura este, existența acestei structuri într-un fel este garantată. Deci, Bosnia-Herzegovina nu are probleme cu vecinii, probabil în cadrul colaborării cu Croația, lucrurile uh, se vor aplana uh, în ce privește uh, regiunea la sud de la Dubrovnik. Nu știu, este vorba probabil de 10 kilometri în care uh, Bosnia, de fapt, intră în Croația. Se discută despre rezolvarea uh, acestei probleme teritoriale și sper că uh, se va găsi o soluție pe cale pașnică. Croația este un vecin direct și iulie 2013 va deveni membru a Uniunii Europene. Pentru Bosnia-Herzegovina devine o problemă pentru că în felul acesta va avea uh, graniță cu Uniunea Europeană într-un sector în care nu ar trebui să existe niciun fel de probleme, într-o zonă în care uh, produsele agricole sunt foarte importante. Dar uh, în zece ani nu a adoptat nici una din legile solicitate de noi pentru a uh, crește uh, gradul de uh, siguranță sanitară a alimentelor și agriculturii în general. Este un domeniu important pentru noi. Acestea ar fi câteva idei pe care poate le-am prezentat mai dezlănat dar presupun că dumneavoastră veți citi raportul și uh, vă veți putea face o idee. Probabil că și domnul președinte va avea abilitatea să citească acest raport care există și în limba germană. Sper că avem un raport bun și uh, m-ar bucura dacă colegele și colegii care au uh, păreri uh, de comunicat să o facă nu vreau să uh, slăbim, de fapt, mesajul uh, textului, pentru că cu cât devenim mai diplomați, cu atât devenim mai puțin penetranți. Și noi nu trebuie să ne erijăm în profesori pentru această țară, dar trebuie să ne arătăm uh, dispuși să colaborăm, dispuși să îi ajutăm pe politicienii din această țară, uh, pentru că ar trebui să uh, îndreptăm lucrurile. Bineînțeles că trebuie să existe și disponibilitate la nivelul clasei politice din această țară de a veni în întâmpinarea noastră. Până acum a fost greu, dar poate că anul nou a început mai bine decât s-a încheiat anul trecut. Mulțumesc foarte mult, doamna Pac, pentru raportul dumneavoastră. Vreau doar să spun că există o țară în care lucrurile sunt mai grave decât în Bosnia-Herzegovina. Este vorba de Germania, că avem 17 miniștri pentru cultură și educație și lucrurile funcționează tocmai de asta prost. Da, dar nu avem 17 miniștri în Renania de Nord-Vestfalia, avem unul. Da, dar ăla e în plus, spune președintele. Bun, mulțumesc foarte mult pentru acest uh, raport, care uh, este obiectiv, și poate că lucrurile vor începe să se miște. Îi dau cuvântul acum domnului Cucan, care este președintele delegației pentru această regiune. Thank you very much, Mr. Mulțumesc, domnule președinte. Felicitări doamnei PAC pentru un raport foarte bun și de asemenea pentru că ne-a făcut o prezentare foarte cuprinzătoare. Raportul se referă la toate problemele presante și dă o impresie generală a situației din zonă. Sunt de acord cu doamna raportor că, din păcate, progresele au fost limitate în majoritatea domeniilor de integrare europeană. Din acest punct de vedere, Bosnia și Herțegovina rămâne în urma statelor din regiune. Am spus acest lucru de mai multe ori, însă situația este încă aceeași. Bosnia-Herzegovina trebuie să dea dovadă cât de curând că are capacitatea de integrare europeană, lucru care nu va fi posibil în absența unor reforme substanțiale și a unor instituții funcționale la toate nivelurile administrative. Trebuie să se ajungă la un acord general în legătură cu ajutoarele de stat, uh, lucru care ar fi un semnal bun că lucrurile pot înainta în Bosnia-Herzegovina. De asemenea, trebuie să se armonizeze Constituția cu deciziile Curții Europene pentru Drepturile Omului va fi nevoie de eforturi în mult mai multe alte domenii publice. Implementarea reformelor în sectorul justiției, consolidarea statului de drept și implementarea reformelor administrației publice. Lucruri care nu vor fi posibile fără, ca, fără participarea politicienilor bosniaci. Aceștia trebuie să își asume responsabilitatea de a continua cu procesul de integrare. Acest lucru va fi posibil doar cu o viziune împărtășită și cu o înțelegere comună în legătură cu viitorul statului. Sunt de acord că trebuie să încercăm să găsim o soluție pentru o capacitare cât mai locală și o responsabilizare pentru funcționarea statului Bosnia-Herzegovina mai există și alte probleme presante care vor trebui rezolvate în, în următoarea perioadă. Și sper că noul guvern va putea să înregistreze progrese tangibile. Chiar dacă vorbim doar de integrarea europeană. Însă, vorbim aici despre soarta cetățenilor din Bosnia-Herzegovina. Mulțumesc, domnule președinte. Dank Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să o felicit pe doamna Pac pentru acest raport ca raportor din umbră pentru uh, socialiști. Am o serie de observații. Nu doresc să repet lucruri care au fost deja menționate. În Bosnia, Herțegovina, a avut loc o lung, un lung impas, trebuie să se ia o serie enormă de măsuri în viitor. Noul guvern trebuie să aibă o listă foarte clară a lucrurilor care trebuie făcute. Vorbim aici de acordul în legătură cu legea recensămintelor și de asemenea trebuie să se țină cont de acordul de la Dayton, și în special măsurile legate de returnarea refugiaților. După aceea, reforma constituțională. Este bine că există o comisie parlamentară, însă vorbim aici despre amendamentele concrete care vor fi propuse de comisia respectivă. Este important să se țină cont și de declarația Curții Constituționale în legătură cu dubla naționalitate a bosniacilor din diasporă. Această lege a fost declarată nulă și neavenită. Așteptăm o nouă lege însă Doamna Pac a menționat faptul că strategia pentru victimele violenței sexuale din timpul războiului domnul Cucan, doamna Pac și cu mine am trimis acum câțiva ani o scrisoare guvernului bosniac, o scrisoare care a avut un impact enorm pentru că în final s-a convenit o strategie pentru a recompensa aceste 10.000 de femei care au fost afectate. Însă, strategia respectivă va trebui să fie adoptată. Însă Republica Sârbs, Sârbska până acum nu a desemnat un reprezentant pentru a participa la negocierea strategiei. Trebuie însă ca Republica Srpska să participe și să se implice în dosar. În ceea ce privește relațiile Bosnia-Croația, eh, Croația va adera la Uniunea Europeană în 2013. Mm, cele două state au peste 1000 de kilometri de frontieră împreună și împărtășesc cu doamna Pac Eh, preocuparea în legătură cu un acord care să permită reglementarea relațiilor și frontierelor. Sper că vom putea conlucra foarte bine cu doamna Pac în continuare. Ce? Um... Doamna Cornelisen. Mulțumesc, domnule președinte. În general, raportul este foarte bun. Este foarte bine că doamna Pac a găsit uh, și lucruri pozitive și încurajatoare. Este bine să auzim că legea privitoare la ajutoarele de stat a fost prezentată, mai trebuie să fie adaptată și uh, legea recensămintelor și uh, ne apropiem de obiectiv. Însă, din păcate, lucrurile nu înaintează extrem de bine. Nu trebuie să fim prea naivi și optimiști, dar nici să cădem în capcana catastrofismului. Mă îngrijorează în special ceea ce se întâmplă în uh, justiție. Domnul Dodic subminează instituțiile de stat, justiția este folosită în scopuri politice, se blochează orice legislație nouă și uh, starea statului de drept este una deplorabilă. Nu trebuie să tolerăm subminarea instituțiilor de stat, în special a celor judiciare și sper că un dialog structurat va funcționa. Însă acest lucru se va întâmpla doar dacă domnul Sorensen va fi suficient susținut misiunea ONU trebuie să fie uh, consolidată. Nu este suficientă doar o prezență în, în capitale, ci și în regiuni. De asemenea, trebuie să trimitem mai mulți experți în domeniul juridic și constituțional. Uniunea Europeană și comunitatea internațională trebuie să prezinte un front comun, pentru că una dintre problemele cele mai mari din atitudinea Uniunii Europene față de Bosnia este legată de faptul că nu există un front comun. Există multe incoerențe. Oamenii de acolo nu își pot da seama că Sorensen este susținut de comunitatea internațională. Nu trebuie să subminăm în niciun fel poziția domnului Sorensen. Vom depune câteva amendamente în acest uh, sens, exprimând câteva îngrijorări, pentru că lucrurile nu vor înainta cu bine în Bosnia doar pentru că noi ne-o dorim. Sper că putem face și critici constructive. Noul dialog structurat și faptul că acum există un guvern uh, va putea um, duce la o înaintare. Mulțumesc, domnul Buzec. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu doream să o felicit pe doamna Pac. Raportul este unul bun. Este bine să căutăm un echilibru între încurajare și necesitatea de a îndeplini obligații. Pentru că Bosnia și Herțegovina are o serie de obligații uh, față de Uniunea Europeană. Echilibrul este unul important. Vreau să spun că acum trei luni am vizitat Bosnia și Herțegovina. De atunci am putut să văd un progres clar, în special în ceea ce privește obligațiile parlamentare. parlamentare. Este important să existe și o reacție din partea noastră, pentru că au nevoie de încurajare. Este bine să, să apară un echilibru în raport. Am și o serie de remarci concrete. Când m-am întâlnit cu ziariști, cu politicieni, mi se spunea deseori că multe din propunerile noastre sunt idei birocratice care vin de la Uniunea Europeană. Noi trebuie să încercăm să explicăm politicienilor și societății din Bosnia-Herzegovina că propunerile și sugestiile noastre sunt legate de succesul lor, pentru că schimbările pot să îi ajute din punct de vedere al situației interne, economice, a sistemului de justiție. Aceste schimbări sunt pentru ei și nu în beneficiul Uniunii Europene. Aceasta era problema principală din partea lor. Ar trebui să subliniem că o democrație funcțională, o piață liber, liberă, o luptă împotriva corupției, toate aceste lucruri sunt importante pentru Bosnia și Herțegovina, nu pentru Uniunea Europeană. Noi nu vrem să avem alegeri mai apropiate, nu uh, relații mai apropiate, nu vrem ca Bosnia-Herzegovina să devină un stat candidat până când nu va fi pregătită. Și de asemenea este bine ca noi să fim pregătiți în cazul unor progrese să intensificăm nivelul relațiilor cu Bosnia-Herzegovina. Este un lucru așteptat de ei și uh, dacă condițiile vor fi îndeplinite, va fi un semnal că ne îndreptăm în direcția cea bună și că Bosnia-Herzegovina va avea ocazia să devină stat candidat la uh, Uniunea Europeană. Domnul Belder. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamnă raportor. Am ascultat cu mare interes ceea ce ați spus în legătură cu această temă. Vă aduceți aminte că acum câțiva ani în plen am discutat împreună de uh, fenomenul islamismului salafismului, fundamentalismul musulman în Bosnia și Herțegovina. În noiembrie, uh, Deutsche Welle a lansat un nou avertisment uh, lansat, unde au fost citați oameni de știință, ziariști din Sarajevo și din Bosnia-Herzegovina. Vrem să știm cum putem lupta împotriva acestui fenomen Eu sunt protestant, de Croația spune că dacă acest fundamentalism islamist câștigă teren în Bosnia-Herzegovina, primele victime vor fi musulmanii moderați din Croația. Ce putem face? Cum putem să luptăm împotriva acestui extremism religios și politic din Bosnia-Herzegovina? Uh, da, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori, în primul rând, să mulțumesc uh, raportoarei. Cred că nimeni uh, din acest Parlament n-a fost mai angajat în ce privește perspectivele europene ale Bosniei-Herzegovina decât doamna Pac căreia mulțumesc din nou pentru eforturi și pentru bunăvoință. Aș dori să spun că din punct de vedere strategic și cultural și pentru întreaga regiune, Bosnia-Herzegovina este o țară extrem de importantă și nu trebuie să încetăm niciun moment să susținem calea europeană a Bosniei-Herzegovina. Deși există mai multe motive de îngrijorare decât de satisfacție, din nefericire, aș sublinia că, desigur, noi am înțeles Uh, că acest acord la care s-a ajuns între partidele politice în legătură cu formarea unui nou guvern și uh, alegerea primului ministru este un semnal pozitiv și poate reprezintă prima reacție importantă față de noile evoluții și noul impuls al dezvoltării Bosniei-Herzegovina. Cred că uh, acest reprezentant cu mandat dublu al Uniunii Europene, domnul Sørensen, reprezintă un semnal excelent. Noi am avut recent o întâlnire foarte pozitivă cu domnul Sørensen. Unii din membrii Parlamentului European au participat la această reuniune și au urat succes în, în noua sa activitate. Acum, uh, în Bosnia-Herzegovina, sunt multe motive de îngrijorare, dincolo de problemele la care s-a referit adineori domnul Belder. Pe mine, de exemplu, mă îngrijorează și segregația în rândurile tinerei generații. O segregație de tip special care este consecința împărțirii și granițelor artificiale care au fost impuse pe teritoriul Bosniei-Herzegovina după războaie, după războiul civil din ex-Iugoslavia. Nu e acceptabil pentru noi ca, eh, după cum a spus doamna Pac, copiii să intre pe eh, uși diferite în, la, în aceeași școală, în funcție de naționalitate, de etnie, că copiii sârbi intră pe altă ușă decât copiii croați sau cei musulmani. Uh, Astea sunt probleme, unele din problemele vizibile din Bosnia-Herzegovina, însă în încheiere aș spune că e important ca guvernul bosnia herzegovina să simtă simpatia și sprijinul Parlamentului European. Mulțumesc! Pa, care din nou cuvântul acum. Mulțumesc! Pot fi de acord cu multe lucruri spuse aici, dar uh, o singură întrebare mi-a fost adresată. Extremiștii din rândul musulmanilor din Bosnia-Herzegovina, domnul Bilder are dreptate, um, a lansat un avertisment încă de mult. E vorba de zahabiții din uh, Bosnia-Herzegovina care um, își fac de cap și Ehm, tinerii sunt victimele acestor vahabiți pentru că ehm, vahabiții plătesc pentru a-i atrage pe tineri ehm, de partea lor. Din păcate, este chiar în detrimentul comunității musulmane acest fenomen. sunt conștientă de uh, riscurile legate de aceste procedee dar um, șeful comunității musulmane domnul Cerici ar trebui să acționeze mai hotărât împotriva acestor vahabiți este în interesul său și al surorilor și fraților islamici eh, de a menține unitatea comunității. Dar dați-mi voi să fac observație. Cum au ajuns vahabiții în această țară? Dacă noi ne-am fi ocupat mai mult la începutul anilor 90 de uh, Bosnia-Herzegovina, uh, nimeni nu ar fi lansat invitația uh, acestor persoane din Arabia Saudită să vină în această regiune. Iar acum avem o problemă. Da. Uneori, spune președintele, ar trebui să găsim uh, o modalitate de a ne trezi conștiințele la realitate. Din păcate, noi ne facem rapoartele și um, ele nu sunt luate în seamă cum trebuie. Ar trebui să existe un asemenea semnal de alarmă care să ne trezească. Uh, ar uh, trebui să ne bazăm pe ceea ce s-a hotărât la Salonic în legătură cu această regiune. Mulțumesc, doamna PAC. Până pe 9 februarie se pot depune amendamentele. Vom vota în comisia noastră pe 1 martie. Nu avem mult timp la dispoziție, deci le rog pe colegi și rog pe colegi să încerce să ajungă la o poziție comună. Și trecem acum la punctul 4 al ordinii de zi. Este vorba despre o chestiune sensibilă. Protocolul adițional UE-Israel uh, multă vreme uh, lucrurile au uh, fost blocate practic la INTA și acum trebuie să ne exprimăm și noi poziția noastră. Doamna de Kaiser este autoarea avizului și o invit să ne spună opinia sa. Aveți cuvântul, doamna de Kaiser. Merci, monsieur le, le Mulțumesc, domnule președinte. Ați spus-o chiar dumneavoastră. E un subiect sensibil și, într-adevăr, a fost blocat timp de mai mulți ani acest acord de asociere. Da, aștept 30 de secunde, spune vorbitoarea. Aș dori, înainte să trec la evocarea problemelor, aș dori să vă reamintesc care sunt limitele documentului pe care le aveți în fața dumneavoastră. Încă nu e vorba despre o rezoluție, nici de un aviz, ci de un document de lucru care enunțează ceea ce pentru mine la ora actuală sunt punctele cele mai delicate și semnele de întrebare pe care le am față de acest acord. În primul rând, acest acord, acest protocol adițional la acordul euro-mediteranean de asociere Uniunea Europeană-Israel făcea parte din pachetul a ceea ce s-a numit în 2008 aducerea la zi, upgrading. Însă, totuși, astăzi ar putea fi validat și acceptat fără a fi considerat ca un veritabil upgrading. În starea actuală a relațiilor dintre Uniunea Europeană și Israelul, din punct de vedere tehnic, nu ar fi vorba de un veritabil upgrading aducere la zi, actualizare. Deci mi-am pus întrebarea asta, am primit chiar răspunsuri în scris din partea reprezentanților unor cabinete, din partea cabinetului doamnei Ashton, pentru că e un punct important. În al doilea rând, întrebarea care se pune, e vorba de un acord sau de un protocol care privește doar Israelul? Pentru moment, da. Însă, așa numitul ACAA e un soi de acord generic care ar putea privi toate țările, eh, incluse politica noastră de vecinătate, care ar permite acestor țări, cu condiția să fie integrat achiul comunitar, să intre mai ușor cu autorizații simplificate pe piața europeană și viceversa. E vorba de proceduri de simplificare a acordului. Despre asta este vorba. Așadar, Israelul a fost prima țară care a demarat acest tip de acord și a, a fost nevoie de mai multe eforturi, pentru că e vorba de uh, integrarea achiului comunitar. Israelul a ales un sector în care această țară este foarte puternică, e vorba de industria farmaceutică, eu cred că Israel e cam al 10-lea producător la nivel mondial uh, de produse farmaceutice. E un sector uh, reprezentat foarte solid în Israel. Și când vedem pachetul din punctul ăsta de vedere, ne putem întreba în mod normal ar privi doar Israelul. Bun, acum eu cred că se pun două tipuri de probleme și întrebările sunt serioase. În primul rând, chestiuni de ordin juridic care privesc aspecte legate de teritorialitate ale acordului, și anume, recunoașterea acestor produse ar trebui să se efectueze și poate nu mă exprim eu foarte corect. Bun, eu am un document juridic aici, eu nu sunt juristă, dar din partea Israelului există ideea de a defini teritoriul pe care să se exercite acest acord. Teritoriul care ar trebui să nu includă coloniile și ar trebui să există o precizare acolo că pe acest teritoriu care corespunde uh, la ceea ce noi, europenii, considerăm la nivelul dreptului internațional Israelul, dar nu corespunde dreptului israelian, nu corespunde uh, la ceea ce legea israeliană consideră ca fiind teritoriul său. Mai ales se pune problema uh, Ierusalimului de Est. Acordul nu cuprinde ca atare ceea ce ar trebui în principiu să permită ca dreptul internațional și dreptul Israelului să fie congruente aici. Deci există o problemă de ordin juridic. Eu nu pot să rezolv această problemă. Și va solicita domnule președinte, să obținem uh, avizul serviciilor juridice ale Parlamentului aici. Eu m-am întreținut cu reprezentanța ai Comisiei și eu înțeleg că Comisia a fost foarte activă pe uh, acordul ăsta uh, și-a făcut treaba foarte bine și a avut o muncă enormă, dar sigur comisia mi-a spus uh, noi avem un articol care dejoacă aceste prevederi și așa mai departe, dar eu aș dori ca Parlamentul să aibă o poziție aici. Pentru cei care răspune că e o tentativă de a se câștiga timp, domnule președinte, nu am niciun fel de intenție eu să fac manevre de dilatorii pe acest dosar, pentru că a fost blocat foarte mulți ani de zile. E timpul să studiem dar dacă facem acest lucru, trebuie să-l studiem ă, dispunând atât de punctul de vedere juridic cât și de cel politic. Și în al doilea rând, pentru mine mai există o problemă mai importantă ca prima pentru comisia noastră. E punctul de vedere politic. Adică oare e momentul să încheiem acest acord? așa numit ACAA, deși, din punct de vedere tehnic, nu ar fi vorba de o actualizare, upgrading. Dar aici există o serie de argumente la care eu m-am referit, uh, însă doar succint în documentul de lucru, dar sunt gata să le prezint în altă parte în amănunțime. Și, în primul rând, obligația unei coerențe a tuturor politicilor externe ale Uniunii, și obligația ca noi să punem drepturile omului în centrul politicii noastre externe. Asta înseamnă că noi trebuie să fim siguri că țările cu care încheiem acorduri respectă 100% uh, dreptul internațional, drepturile omului și că totul merge bine din acest punct de vedere noi încheiem acorduri cu țări care nu sunt exact albă ca zăpada din punct de vedere al drepturilor omului și avem uh, obiceiul să nu ne gândim la starea uh, ca atare a drepturilor omului, ci tendințele viitoare. Oare e o tendință de îmbunătățire sau de o răutățire? Asta examinăm noi de obicei. Și cred că din acest punct de vedere, Când e să mă refer la sinteza făcută de Uniunea Europeană a Consiliului de Acord de Asociere Uniunea Europeană-Israel din februarie 2011, adică acum un an de zile, a existat un Consiliu normal al acordului de asociere, Consiliu care identificase diverse probleme care pentru Uniunea Europeană erau chiar șocante și s-a spus acest lucru. S-a spus acolo că regretăm, că deplorăm, deplângem, ba chiar în mod excepțional că și condamnăm. Și în Consiliul Acordului de Asociere, pentru că nu vorbesc de toate rapoartele care au apărut la nivelul asociațiilor pentru drepturile omului și așa mai departe, și care au identificat diverse probleme, dar în Consiliul de care vorbeam, noi deplângeam faptul că se continuă politica de colonizare, politică definită foarte clar ca fiind o amenințare la adresa păcii. Noi deplângeam de asemenea continuarea blocadei uh, fâșiei Gaza și solicitam încetarea imediată a blocadei spunând că nu erau suficiente cele făcute pentru fâșia Gaza și deplângeam de asemenea probleme privitoare la drepturile minorităților în Israel și ne exprimam îngrijorarea în legătură cu legea privind ONG-urile umanitare și iată, nu mă refer decât la aceste patru puncte, nu mai mult. Dar când privesc astăzi, la un an după acel document, când privesc situația, starea de fapt față de toate aceste probleme, și haideți să nu ne referim decât la problema coloniilor. Situația a evoluat, dar în sens negativ. Practic a involuat și a spune chiar mai mult că în momentul în care la ONU s-a depus o uh, cerere de admisie a Palestinei ca stat. Quartetul a reac- reacționat în aceea zi, zi, a stabilit o foaie de parcurs și a repetat că ce e important nu e admiterea Palestinei la ONU, ce e important e reluarea negocierilor de pace și să solicita celor două părți să definească bazele pe care urmau să fie reluate negocierile și uh, bariera era exact continuarea colonizării. A existat și un termen pentru a clarifica criteriile de, de la care să se pornească negocierile. Termenul era 27 ianuarie și nu s-a întâmplat nimic. Adică, la fața locului, în tot felul de domenii, situația nu evoluează în sens pozitiv și uh, pentru, în ce privește negocierile de pace, ele sunt tot împodmolite în continuare, din păcate. Și asta e problema, domnule președinte, și de, aici vă, de aceea vă spun că semnalul pe care îl, va, îl poate da com, Comisia noastră acordându-și avizul pozitiv în acest moment acestui acord ACAA, deși privește industria farmaceutică acest acord și repet că e vorba de un acord normal și nu-l critic Însă mi s-ar părea, pentru că noi dăm un, un aviz politic, mi s-ar părea din punct de vedere politic un semnal uh, precum că orice s-ar întâmpla în această situație dată, noi nu vom utiliza, după cum am spus că vom face în raportul de Kaiser și mă autocitez, da? sau chiar în raportul David și Siviet, instrumentele de care, pe care le avem la dispoziție ca să facem mai mult pentru mai mult, more for more. Noi acordăm ceva, dar așteptăm de asemenea ceva. Eu aștept să se producă o, o îmbunătățire a situației la fața locului și sigur la nivelul colonizării pe care noi nu le-am recunoscut niciodată, la coloniile nu le-am recunoscut niciodată noi Uniunea Europeană. Asta este, asta este punctul central al argumentului politic. Acum, din punct de, de vedere juridic, nu voi renunța la acest subiect, pentru că acolo avem de asemenea o problemă, cred eu, dar nu cred că e o manevră dilatorie, nu vreau să întârziem lucrurile. Eu aș vrea ca, totuși, ca serviciile juridice ale Parlamentului să-mi dea garanții că acest acord, ca atare, e un articol valabil din punct de vedere juridic. Eu știu că Comisia nu este exact de aceeași părere. Cam asta ar fi, domnule președinte. Mulțumesc și cu asta mi-am încheiat prezentarea. Äh, Domnul Petele, prima intervenție. Hvala lepa, gospod hmm? predsednik. Eh, začuden na dej... Mulțumesc, domnule președinte. Pe mine m-a surprins puțin faptul că acest protocol uh, a, a fost blocat uh, atât amar de vreme la nivel procedural. Acum înțeleg mai bine motivul acestei întârzieri. Eu am citit protocolul și mi s-a părut uh, că înțeleg că um, Comisia Europeană a dus negocierile în interesul Uniunii Europene. E vorba de un acord cu adevărat util nu e vorba de, de un upgrading, ci de o precizare mai degrabă de punct de vedere tehnic a cooperării într-un domeniu relativ limitat domeniu care tot încă este deschis uh, pentru o uh, definiție mai detaliată a cooperării. Dacă am înțeles eu bine situația, inclusiv Israelul și-a schimbat legislația națională în spiritul uh, achiului comunitar și e dispus să coopereze și în alte sectoare, dincolo de acest acord. Mm, când noi primim un document din partea Comisiei Europene. Eu înțeleg că înainte de a prezenta documentul, Comisia Europeană a evaluat foarte bine situația. De aceea tema aceasta deosebit de delicată și sensibilă, Parlamentul trebuie să o evalueze pe baza celor ce ni se propun de către Comisie. Dar aici este o problemă de principiu la care s-a referit de asemenea doamna de Kaiser instrumentele politice pentru a, uh, apărarea diferitelor interese ale noastre pot să utilizeze acest protocol adițional. Cu alte cuvinte, acest protocol adițional nu e doar adecvat pentru apărarea anumitor interese politice. Noi, în de comisie parlamentară, trebuie să dăm un răspuns dar asta, bineînțeles, doar după ce știm exact cum a evoluat situația. Eu aș dori să aud și din partea Comisiei Europene care e propria lor evaluare din punct de vedere juridic a situației. Ar uh, fi foarte util, uh, cred eu, pentru Uniunea Europeană și pentru Parlamentul European ca după acest blocaj și această atitudine obstrucționistă să ne concentrăm și să reușim să ajungem spre adoptarea și despre funcționarea în practică acestui protocol. Mulțumesc! Thank you. Um, I also... Domnul Pascu, mulțumesc și eu sunt de acord cu propunerea că ar trebui să solicităm uh, consultanță juridică, dar am și o problemă. Ori dezbatem un acord tehnic îl plasăm într-o, într perspectivă politică mai largă și atunci va fi un acord tehnic care poate fi folosit ca instrument politic. Trebuie să ne hotărâm cum procedăm. Deci, analizăm calitățile acordului sau considerăm un instrument politic. În al doilea rând, știți, cu siguranță, avem o anume poziție și trebuie să o exprimăm și să indicăm într-o oarecare măsură părților că trebuie să continue să se întâlnească și să uh, discute. Dar, din păcate, acea aducere la zi nu s-a produs și, în final, trebuie să recunoaștem că uh, Ehm, există de fapt eh, considerente mult mai profunde pentru ce părți să acționeze așa cum acționează și trebuie să mai spun că trebuie să clarificăm lucrurile și susțin necesitatea de a obține un aviz al serviciului juridic. Când vorbim despre Orientul Mijlociu, lucrurile nu se rezumă doar la Israel. Întotdeauna trebuie să ne gândim la problemele nerezolvate legate de teritorii, ale, cui aparține aceste teritorii. Și eu cred că în calitate de comisie AFET nu trebuie să dăm în niciun fel impresia că avem partipriuri în favoarea unei părți sau a alteia. Mulțumesc foarte mult! Κύριε Πρόεδρε, έχουμε ήδη κάνει μία συζήτηση μεταξύ των σκιωδών εισηγητών. Εγώ... Am avut o discuție între raportorii din umbră, eu sunt raportare din umbră și în numele PPE sunt împotriva propunerii doamnei de Kaiser. Nu este posibil ca o problemă de ordin politic și tehnic să aibă nevoie de un aviz juridic. Consiliul și Comisia au decis, am impresia, că raportorul are uh, sarcina de a redacta un raport care poate să fie negativ. Însă, nu consider că comisia noastră are dreptul de a întârzia un raport și să nu dea uh, dreptul de aviz alte comisii. Alte, alte comisii. Aici este vorba de o problemă care are uh, date politice, Palestina, conflictul din Gaza și așa mai departe, însă, domnule președinte, dacă Uniunea Europeană ar putea să afirme că nu va că nu vor exista schimburi cu Uh, alte state care se confruntă cu probleme asemănătoare, atunci poziția noastră ar fi justificată, însă nu este cazul. Produsele farmaceutice israeliene sunt de bună calitate și ieftine. Nu vreau să intru însă în fondul problemei. Punctul nostru de vedere este că ar fi greșit să cerem un aviz juridic în legătură cu o problemă strict politică. Iar l-aș ruga pe raportor să trateze problema ca raportor, dându-și părerea, avizul său poate să fie unul negativ. Și comisia noastră, AFET, trebuie să decidă prin majoritate, după cum se întâmplă peste tot, să găsească argumente pentru a trimite problema către Comisia Juridică a Parlamentului sau către Serviciul Juridic al Parlamentului, însă nu mi se pare un lucru bun deloc. Pentru că aici noi, nu noi vom rezolva aici conflictul între Israel și Palestina. Este evident că nu există o voință din partea raportorului să se achite de uh, atribuțiile sale. Noi la PPE insistăm ca raportorul să își dea avizul, chiar dacă este negativ. Avizul trebuie să fie prezentat comisiei noastre și noi va trebui să ne pronunțăm ulterior. Vă mulțumesc. Herzlichen Dank. Das Wort äh, Mulțumesc. Da cuvântul doamnei Nielsen. Merci. Oui, je, je pense... Mulțumesc. Consider că doamna de Kaiser are dreptate să ceară un aviz juridic. Sunt de acord cu cererea sa, însă nu mi se pare că lucrurile sunt atât de simple, după cum a spus colega noastră, Adineauri. Este vorba de o problemă tehnică. Problemele, produsele farmaceutice farmaceutice uh, fabricate într-o colonie din apropierea Ierusalimului pe care, pe care am vizitat-o. Acolo este vorba de un teritoriu ocupat. Nu putem să ne prefacem că nu exist, preface că nu există nicio problemă sau că problema este de ordin tehnic. Am vorbit despre un parlament, de un raport parlamentar care a fost pre- prezentat în fața Uh, Parlamentului francez acum câteva săptămâni, care se referă la problema apei din zona Palestinei. Apa este necesară pentru fabricarea uh, medicamentelor. Cele 450.000 de coloniști israeliani din Cisjordania consumă mai multă apă decât 2,3 milioane de palestinieni. Este vorba aici de accesul la apă, care este o problemă în zonă, și faptul că industria consumă apă. Nu putem să ne prefacem că nu există legătură într-o problemă tehnică, așa zis tehnică și drepturile omului. Eu consider că trebuie să punem pe primul loc drepturile omului, să fim coerenți și mi se pare că în textul pe care ne-l propune doamne, doamna de Kaiser există toate elementele importante pentru a nu continua în același sens. Subliniez din nou, după cum se spune în document, că în iulie 2011 șapte uh, reprezentanți ai Uniunii Europene au făcut apel la Com- Comisia Europeană să aibă în vedere uh, un răspuns juridic în legătură cu investițiile europene din colonii. Nu putem să ne prefacem că este vorba de probleme Uh, tehnice sau politice. Este vorba aici de nerespectarea dreptului internațional și a drepturilor omului. Problema juridică este una pertinentă. Este legal ca Uniunea Europeană, Europeană să aibă relații comerciale cu un stat care ocupă teritorii străine, exploatează abuziv resurse naturale în detrimentul locuitorilor de acolo. Acest lucru contravine acordurilor de la Geneva. Geneva. Mulțumesc. Îi rog pe colegi ca intervențiile să fie mai scurte, pentru că nu trebuie ca această dezbatere să se refere la întregul Orient Mijlociu. Domnul Tanăc. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mă plâng că am primit doar o versiune uh, în franceză. Sper că nu este o tactică de întârziere, știind că am altă părere față de doamna de Kaiser. Am verificat cu un coleg olandez și există o versiune engleză, însă mie mi s-au dat patru pagini în franceză, ceea ce m-a încetinit în încercarea de a înțelege despre ce este vorba. Suntem, noi conservatorii suntem de aceeași părere cu PPE-ul, nu trebuie să întârziem să introducem mai multe întârzieri. Trebuie să avem un aviz, să nu cerem un aviz juridic și să adăugăm alte probleme. Este vorba aici de un raport tehnic legat de o problemă comercială um, în relațiile cu Israelul, care este o democrație cu care avem relații bune. De asemenea, ar putea să existe consecințele nedorite de a ne uh, pedepsi uh, proprii noștri cetățeni care nu vor, avea, nu vor mai avea acces la medicamente israeliene de înaltă calitate. Acest lucru este împotriva, contravine intereselor cetățenilor noastre și asta doar pentru că doamna de Kaiser uh, consideră că Israelul nu îndeplinește drepturile omului și dreptul internațional. Aceasta este o altă problemă legată de Israel și de integritatea teritorială a Israelului, ce teritoriu aparțin Israelului și care nu. Însă aici noi trebuie să ne exprimăm în legătură cu uh, beneficiile unui acord tehnic și noi introducem uh, întreaga problemă a conflictului israeliano-palestinian în problemă. Bineînțeles că trebuie să ne gândim la o soluție a două state care să coexiste în pace și securitate, însă această politică de a întârzia un acord tehnic în legătură cu probleme legate de exportul de medicamente din Israel către Europa nu ajută pe nimeni fac apel comisiei acestea, aceste comisii și Parlamentului să își exprime avizul în legătură cu acest raport tehnic și să trecem mai departe. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnul Belder. Eh. Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi foarte succint. Domnul Tanoc, domnule Tanoc, vă susțin, sunt cu 100% de acord cu dumneavoastră și eu solicit raportoarei să prezinte avizul cât de curând, oricare ar fi poziția sa. Și Parlamentul oricum se va pronunța în, numele, în momentul votului. Nacho? Sara Franca. Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc, doamne de Kaiser, pentru documentul de lucru prezentat. Uh, sunt prieten cu doamna de Kaiser de când era coordonatoare a grupului socialist, însă cred că de această dată uh, a mers prea departe. Pentru că aici noi trebuie să ne exprimăm în legătură cu un adendum la un acord uh, semnate către Uniunea Europeană cu Israel și noi trebuie să ne să emitem un aviz și mă surprinde ca după ce uh, Comisia a semnat acest acord cu Israelul, noi să întârziem timp de 2 ani uh, avizul nostru în legătură cu acest uh, raport. Este vorba de o întârziere politică, are dreptul să o facă doamna de Kaiser, însă aici este vorba de ratificarea unui acord tehnic în legătură cu care nu trebuie să uh, invocăm probleme politice, independent de opiniile noastre în legătură cu uh, ceea ce se întâmplă în Israel sau în Palestina. Doamna de Kaiser are dreptul la, la opinia sa, care în, multe, în unele cazuri nu este foarte îndepărtată de opinia mea. Însă aici, Parlamentul European trebuie să uh, emită un raport conform și doamna de Kaiser trebuie să ne prezinte un document de aviz, nu un document de lucru. Dacă ea consideră că uh, Parlamentul nu poate să-și dea uh, avizul, uh, este dreptul său de a o declara, însă în momentul de față se îndepărtează de la metodele de lucru normale și nu cred că întârzierea unui aviz uh, de ordin tehnic uh, contribuie la rezolvarea problemei, problemelor din Israel și Palestina. Ar fi uh, bine să cunoaștem opinia Comisiei uh, cu care serviciile juridice deja au luat legătura. Menatei sali Mulțumesc aici în această sală, trebuie să ne exprimăm speranțele și visele. Bineînțeles că susținem pacea în Orientul Mijlociu, ne împotrivim violenței, vrem ca atât Palestina cât și, și cât și Israelul să poate să coexiste fără ură. Mi-aș dori să existe apă în abundență și ca apa să fie distribuită echitabil. Însă aceste vise și dezideraturi nu vizează raportul de astăzi. După cum s-a spus, nu vom schimba uh, situația prin acest raport. Respect visele doamnei de Kaiser și aspirațiile sale am foarte mult respect personal pentru doamna de Kaiser pentru că luptă pentru aceste valori. Însă acum trebuie să ne întrebăm dacă poziția noastră rezolvă problema sau nu. Trebuie să spunem doar dacă suntem pentru sau împotriva ratificării acestui acord internațional și dacă solicităm un aviz juridic, nu ne apropiem de o soluție, pentru că cele două domenii care țin de probleme teritoriale sunt uh, cunoscute. Israelul pune etichete pe toate produsele sale, astfel încât știm de unde provin. Uh, eu aș spune că nu este un moment propice din punct de vedere politic. Însă un, acest moment nu a apărut în ultimii 60 de ani și probabil că nu va apărea nici în următorii ani. Așadar, situația din regiune persistă de foarte mulți ani. Cred că acum trebuie să ne întrebăm dacă avem dreptul împotriva a deciziilor Comisiei și Consiliului și a statelor care susțin acordul, dacă Parlamentul dorește să se împotrivească unui acord de natură comercială și nu politică. Dacă în momentul de față, aici, în această sală, vorbim despre respectarea drepturilor omului, atunci Mă întreb dacă pentru alegătorii mei este important să aibă acces ușor la medicamente, este important ca Uniunea Europeană să faciliteze dreptul de acces la medicamente. Este aici vorba de un drept al omului sau nu? Dacă ne uităm la dubiile exprimate de doamna Kaiser, și rezolvăm una dintre probleme, va fi după aceea mai ușor să rezolvăm problemele mai mari. Însă nu putem să rezolvăm întreaga problemă în momentul de față. Comisia, vă rog acum. Uh, thank you very much. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule președinte acest acord a fost uh, negociat ca rezultatul unui mandat foarte clar din partea Consiliului care permite acorduri de acest gen cu statele Euromed. Am fost uh, implicați în negocierea unor asemenea acorduri cu o serie de state Israelul este statul cel mai dezvoltat și cel mai înaintat în procesul de aliniere. Și aveau un produs care putea fi oferit in, imediat. Intenția noastră era să ajungem la un acord tehnic în scopul îmbunătățirii termenilor comerciali. Am um, efectuat o analiză economică atașată raportului inițial, în care demonstrăm că există beneficii economice care decurg din faptul că unele probleme vor fi tratate o singură dată și nu de două ori. Acordul actual ne permite să recunoaștem reglementările uh, israeliene în schimbul recunoașterii de către Israel a reglementărilor europene, permițând accesul reciproc al produselor pe cele două piețe. Confirm așadar că intenția noastră era de a ajunge la un document tehnic în scopul de a îmbunătăți termenii comerciali. Aș fac un al doilea comentar, comentariu. De fiecare dată când facem, ne, ne implicăm în asemenea negocieri, implicăm serviciul juridic care este ținut la curent pe parcursul negocierilor. Serviciul juridic a consultat documentul, a fost adopt, aprobat ca conform tratatului. Acest document a venit chiar înainte de adoptarea tratatului de la Lisabona și a trebuit să fie reexaminat. Am primit un aviz juridic și de la Serviciul Juridic al Comisiei și al, cel al Consiliului. Așadar, din punct de, punctul de vedere al Comisiei, putem cu toată încrederea să spunem că, după părerea noastră, acordul este conform cu termenii dreptului internațional și ai tratatului. Pot să, doar să reiterez că obiectivul a fost unul comercial conform unui mandat extrem de clar din partea Consiliului. În ceea ce privește aplicarea teritorială, Această problemă este acoperită în secțiunea 4. Clauza 2a, pe care o aveți deja, și care menționează aplicarea teritorială. Este vorba de asemenea de un protocol adițional la un alt tratat. În general, orice limitări teritoriale din acord, cu excepția cazului în care sunt prezentate aici, se limitează uh, aplicarea teritorială a oricărui protocol. Însă, după cum am spus, problema teritorială este acoperită în secțiunea 4, clauza 2a. Este deja un mare progres faptul că serviciul juridic de la Comisie și de la Consiliu um, a ajuns la aceeași părere, pentru că de multe ori când noi um, ceream opinia juriștilor de la cele trei instituții, aveam trei opinii diferite. Deci, domnul Weigel a dorit și el să intervină și dau cuvântul. Mulțumesc domnule președinte, dar eh, mă voi exprima în limba maternă pentru că este vorba despre un subiect foarte sensibil. Bineînțeles, ne dorim ca relațiile economice și politice cu Israelul să fie dezvoltate, așa cum dezvoltăm relațiile cu alte state importante din lume. Dar când este vorba despre un acord comercial, Trebuie să ne gândim în același timp și la principiile cooperării internaționale și uh, să încercăm să impunem respectarea lor dacă vrem să jucăm un rol important în lume. Mi se pare corect ca doamna de Kaiser să insiste asupra unor aspecte legate de drepturile omului, că a tras atenția și asupra unor inechități politice. Sunt aspecte importante în uh, tratarea problemelor din acest spațiu. Este vorba despre noile așezări Ultimul exemplu a fost dialogul între Netanyahu și Ban Ki-moon pe această temă. Ban Ki-moon a spus că ar trebui să înceteze continuarea construcției de asemenea Uh, așezări, dar Netanyahu a spus nu, până când nu se va, vor încheia negocierile, în niciun caz nu stopăm extinderea acestor uh, așezări. Din păcate, însă, negocierile nici nu există. Între Uniunea Europeană și Israel nu există acorduri care să nu aibă o tentă politică. Și acest acord are o tentă politică. Este vorba despre cooperarea cu statul Israel. Și mai există și o altă problemă politică. Noi suntem Comisia de Politică Externă a Parlamentului European și trebuie să ne punem întrebarea dacă noi contribuim la instaurarea păcii în Orientul Mijlociu sau, din potrivă, contribuim de fapt la uh, adâncirea conflictelor. Trebuie să ținem seama de toate opiniile și uh, tot ceea ce încercăm să uh, reglementăm și să rezolvăm trebuie să aibă legătură cu procesul de pace și atunci când este vorba despre probleme comerciale. Acest comerț uh, implică și teritoriile ocupate și acest lucru nu putem să-l acceptăm. Președintele, mulțumesc, aș vrea să vă fac o propunere Uh, și să-i dau cuvântul și uh, doamnei Veronic de Kaiser în final. Noi, de fapt, nu suntem decât autorii unui aviz. S-ar putea ca în Comisia INTA să se ia o hotărâre în martie și uh, pot să facă acest lucru și fără avizul nostru. Trebuie să vedem lucrurile astfel. De aceea eu v-aș propune să ă, o rugăm pe doamna de Kaiser totuși să ne facă o propunere de aviz ca să nu fim eliminați din joc. Dacă după aceea vom adopta sau nu acest document, rămâne de văzut. Dar eu cred că trebuie să existe și un asemenea proiect de raport. Un alt lucru. Cum uh, vedem lucrurile din punct de vedere politic. Pentru că doamna de Kaiser a menționat o serie întreagă de aspecte critice și majoritatea celor care au luat cuvântul au fost de acord cu aceste observații. Dar vă întreb, ar uh, constitui toate aceste obiecții până la urmă un impediment pentru un acord comercial care se află acum în fază incipientă? Trebuie să ne gândim uh, care sunt avantajele pentru noi pentru că s ar putea la un moment dat ca nu Israelul să uh, fie supărat de eșec, ci mai degrabă noi să avem dezavantaje. Să ne gândim și din acest punct de vedere. După aceea, ar putea fi un instrument uh, uh, inclusiv în relația cu statele Euromed dacă ne gândim și la problemele cu alte state euromed, dacă vom încerca și um, un blocaj cu ele, pentru că în Egipt acum ONG-urile uh, sunt râte în fața instanței. E bine, în felul acesta, dacă mereu încercăm să blocăm, nu vom ajunge la progrese pentru că și în alte regiuni ale acestui spațiu Euromed uh, sunt probleme legate de Uh, statul de drept și de drepturile omului, dacă ne gândim la ce s-a întâmplat în ultimul an. m propune chiar să ne gândim că împreună cu INTA să încercăm să însoțim acest acord printr-o rezoluție în care să ne explicăm îngrijirile noastre îngrijorările, inclusiv în ce privește problemele teritoriale. Și să menționăm problemele politice pe această cale. Pentru a putea în felul acesta să progresăm și la nivelul afect în cadrul acestei dezbateri. Și în seara aceasta, la întâlnirea coordonatorilor, voi face o asemenea propunere. Pentru că dacă constat acum că la presiunea doamnei Ashton cele două părți par dispuse din nou să se întâlnească, să negocieze și că s-ar putea la un moment dat găsi o soluție politică uh, la nivelul unui guvern condus de președintele Abbas. Vom organiza sau nu o audiere pe această temă, încă nu este clar, dar oricum vom putea într-un fel introduce în acest context toate problemele pe care doamna de Kaiser le-a menționat. Ar putea fi o posibilitate ca în forma unui asemenea pachet să încercăm să progresăm și să avem rezultate, inclusiv din punct de vedere politic. Doamna de Kaiser, considerați că aceasta ar putea să fie o soluție, ar putea fi uh, o formulă de compromis? la voie de la sagesse. Da, asta ar fi soluția cea mai înțeleaptă, domnule președinte. Aș mai avea câteva elemente de adăugat la cele spuse de dumneavoastră, totuși ca să încerc să răspund uh, colegilor mei. S-a repetat, s-a tot spus uh, astăzi că era vorba de un acord tehnic. Dumneavoastră, domnule președinte, n-ați spus acest lucru și vă mulțumesc. Dumneavoastră v-ați referit doar la dimensiunea politică a acestui uh, acord, spunând uh, în același timp că INTA uh, trebuia să se pronunțe pe fond, INTA este comisia care trebuie să spună dacă acest acord este echilibrat. Acord, uh, dacă, dacă acest acord ajunge la un echilibru între Israel și europeni și dacă eventual europenii au de câștigat, dar nouă ne revine dimensiunea politică. În ce privește problema teritorială care a fost evocată aici, v-aș reaminti totuși că în anii 90, nu știu, 95 sau 96, Uh, când comisarul Chesson se ocupa de problemele astea, existau trei protocoale adiționale care au fost respinse de Parlamentul European pe deja, încă de atunci, problema teritorialității acordului. Deci nu e un lucru care nu are o dimensiune politică, ba este eminamente politic. Doamna Nielsen a spus acest lucru pe drept cuvânt. Uh, și Comisia ne spune că se reglează această problemă cu paragraful cu tare și cu tare. Nu știu care anume paragraf spune vorbitoarea. Eu una nu sunt convinsă pentru că eu am un aviz aici din partea unui jurist care expune o opinie contrară. Noi nu putem să lăsăm deoparte această problemă și a spus dumneavoastră, domnule președinte, că nu avem nicio urgență extremă. Știu că Comisia și Consiliul presează și că vor să încheie acest acord și eu înțeleg, dar uh, să cerem un aviz uh, la nivelul Parlamentului, care e a treia instituție, dat fiind că nu suntem cu cuțitul la os și că INTA trebuie să se pronunțe și ea și așa mai departe, cred că asta e, asta e minimum ce putem face. Mi se pare că relevă ține de bun simț. Și nu e nici vorbă să fie o manevră dilatorie, pentru că noi avem o abordare uh, separată, una la noi și una la INTA. Uh, Acum, uh, dacă e să discutăm și să vedem care sunt dimensiunile politice, inclusiv cu doamna Ashton, și să vedem uh, care este starea negocierilor, dacă ar, s-ar relua negocierile, dacă ar exista un acord, poate că s-ar schimba și cadrul politic al uh, situației, sigur, cu asta sunt de acord. Tot ce a spus dumneavoastră în legătură cu un compromis politic, domnule președinte, mi arată din nou că sunteți un, o sunteți omul compromisului, dar cred că trebuie să tratăm, să ne gândim la această problemă și din punct de vedere juridic și din punct de vedere politic, nu ca fiind un simplu document tehnic pe care uh, trebuie să-l uh, aprobăm sau să-l respingem. Că ar, dacă am face așa, ar, fi, ar veni în contra tot ceea ce facem noi, noi aici. Uh, domnul Sivie a spus că eram o visătoare, că sunt o visătoare, dar eu nu, totuși nu cred că visez atunci când aud că ni se spune că tot ce semnăm noi la Parlamentul European, toate acordurile pe care le semnăm, su- se supun articolului 2, care spune că drepturile omului trebuie respectate. Nu, nu cred că nu visez, nu, nu suntem în China, suntem încă în Europa. Uh, cred că e bine să reamintim acest lucru din când în când și de altfel mulțumesc, domnule președinte, că a spus acest lucru că a luat asta în considerare în intervenția sa, în luarea sa de cuvânt. Mulțumesc. Deci fac următoarea propunere. Să facem un proiect de raport. Să avem și timpul necesar pentru a analiza, eventual să primim și o expertiză tehnică, o juridică Cred că putem solicita și o asemenea expertiză, dar oricum uh, vom spune că vom analiza în continuare procesul politic și să vedem dacă uh, o rezoluție însoțitoare uh, se va impune sau nu. Doamna Kaiser, va trebui să ne supune atenției în zilele următoare acest proiect de document și poate să ne facă și câteva sugestii pentru o eventuală rezoluție, pentru a discuta și cu cei de la INTA în legătură cu modul în care văd ei lucrurile. Procedăm astfel? Bun. Mulțumesc foarte mult. Și v-aș propune acum ca uh, în legătură cu eh, raportul colegului Salavracos privind strategiile macroregionale, mai ales pentru Mediterana, să nu mai discutăm astăzi despre acest proiect, pentru că amendamentele eh, vor putea fi înaintate până pe 9 februarie. Poate că îl rugăm pe colegul Salafracos doar să ne ofere o introducere în subiect. <clears throat> Sunteți de acord? Da, vă rog, doamna Lunacek. <clears throat> <clears throat> Poate că ar fi bine să procedăm de pe acum la vot. Nu, spuneam uh, trei minute doar în legătură cu raportul Salavracos. Uh, a fost generos uh, este de acord să renunțăm la dezbatere, dar ne-a rugat totuși să îi acordăm trei minute și trebuie să, peste trei zile, să uh, înaintăm amendamentele. Deci, domnule Zalafracos, avei cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt grec și de fiecare dată când e logic, acum deja m-am obișnuit cu reducerile, cu tăierile, bun, văd că și din uh, discuția asta vrem să tăiem, bun, haideți să nu îi obosim pe colegi, sunt de acord. În uh, zona Mării Mediteranene ar trebui, Mării Mediterane ar trebui să adoptăm o strategie macro-regională, ca să utilizăm cel mai bine resursele. După cum știți, așa s-a și decis la reuniunea de la Ancona din 2010, Uh, acolo unde miniștrii afacerilor externe din statele membre au susținut uh, propunerea de a se înființa macroregiuni. Există o strategie pentru Marea Baltică, mare ce reprezintă o macroregiune, strategie care a fost adoptată. Există și macroregiunea Dunării. În proiectul meu de aviz, după cum am spus, am examinat uh, și situația de la Marea Baltică și uh, situația de la, de la Dunăre și uh, am făcut propunerea unei macroregiuni pentru uh, regiunea Adriatico-Ionică cu o serie de țări care participă la această macroregiune care uh, sunt toate riverane ale Mării Mediterane. E vorba de state membre și de state candidate la statutul de membru al Uniunii Europene. Există uh, aproximativ 50.000 de kilometri pătrați. Acolo e vorba de milioane de cetățeni europeni și nu numai. Și pentru a facilita discuțiile celor care vor, dar nu pot să intervină și să ia cuvântul pentru că nu avem timp, eu sunt dispus să mă întâlnesc cu ei și să discutăm uh, amendamentele pe care doresc ei să le depună la raportul meu. E important, uh, foarte important, cred eu, și trebuie să ne concentrăm pe chestiunea protecției resurselor halieutice și a pescuitului în exces. După cum știți, ecosistemul maritim este unul fragil și mai ales în această regiune a Mării Adriatice și a Mării Ionice e vorba de un bazin quasi închis cu o renoire a stocurilor aproape, apropiată de zero. De aceea e important să dezvoltăm o strategie macroregională pentru Marea Mediterană ca să putem să înfruntăm împreună uh, provocările cu care ne vom confrunta în materie de securitate și de apărare. Cred că e indispensabil acest lucru, având în vedere cele întâmplate în sudul Mediteranei, evenimente care ar putea constitui o, un stimulent pentru a ne consolida politica de vecinătate, Uh, combaterea imigrației ilegale, combaterea pescuitului excedentar și a pirateriei. Cred că sunt provocări cu care se va confrunta această regiune. Bun, cred că am ajuns deja la cele trei minute alocate. Mă, voi opri aici, domnule președinte, ca să vă arăt că și noi, grecii, uh, putem să satisfacem cerințele dumneavoastră și suntem și noi dispuși uh, Uh, să colaborăm și să facem reduceri, inclusiv în timpul de vorbire. Dar sper că cu următoarea ocazie vom putea să discutăm mai mult. Mulțumesc și promitem că va avea loc și această dezbatere. Și trecem acum la punctul 6 de pe ordinea de zi. Votare electronică. Sper că aveți cartelele de vot la dumneavoastră. Da, Bun. Supun la uh, vot propunerea de aviz privind descărcarea de gestiune pentru 2010. Raportoare este doamna Neitz Utebrock. Nu este prezentă în sală, dar asta va urgenta procedura. Bun, deci trecem la vot. Cine este pentru amendamentul 1? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 2. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 3. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 4, două părți. Prima parte se elimină and sometimes unavoidable. Cine este de acord cu eliminarea acestor cuvinte? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Cine este pentru partea a doua? Da. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 5 pentru împotrivă Abțineri se adoptă. Amendamentul 6. Două părți. Prima parte, cuvântul asistăți. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Iar după aceea, de implementation până la environmental standards. Cine este pentru? Împotriva abțineri, se respinge. Numărul 7. Pentru, împotrivă, se adoptă. 8. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 9. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 10 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot cu apel nominal pentru acest document. S-a deschis votul. Doamna de Kaiser. Bun, aveți tot timpul. Da, nu este expresul american. S-a închis votul. se adoptă 45 de voturi pentru, 1 împotrivă, 0 abțineri. Sincere felicitări! Trecem mai departe la raportul Gianacu. Există observații? Nu. Atunci începem votul. Cine este pentru amendamentul 33? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 38 pentru, împotrivă, verificăm electronic. Amendamentul 38. Vot electronic. S-a închis votul. Douăzeci șase de voturi pentru, douăzeci împotrivă, se adoptă. Amendamentul 12. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 împotrivă, abțineri se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 3. Împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 20 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 21 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 22 și 23 retrase, compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 27 pentru, nu, amendamentul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. I-aș ruga pe reprezentanții grupului social-democrat să facă uz de dreptul lor de vot. Bun. 28. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 29. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 5. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 32. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot final electronic. S-a închis votul. 38 de voturi pentru. Deci chiar 39 de voturi pentru, un vot împotrivă, 7 abțineri. Sincere felicitări raportoarei. Trecem acum la raportul Preda privind progresele Islandei. Amendamentul 7. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 8. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 9 și 10. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 11 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 15 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 16 pentru, împotrivă. Să verificăm. Amendamentul 16 s-a deschis votul. S-a închis votul. 18 pentru, 29 împotrivă. Se respinge. 17 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. 19 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că aceeași situație ca anterior se respinge. Bun, verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Cu 22 de voturi pentru, 25 de voturi împotrivă, se respinge. Amendamentul 20. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 22. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 24 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendament oral 1. Andrei Chine. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 25 s-a rezolvat. 26. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul 3, cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 4, pe două părți, prima parte până la country, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Partea a doua, pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 33, două părți, prima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 Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 45 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 48 pentru, împotrivă, a, se adoptă. 49 pentru, împotrivă, abțineri se respinge.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 Amendament oral 3, două părți. Prima parte, până la Historical Rights End, cine este pentru, împotrivă, ține, se adoptă. Partea a doua, drepturile istorice, cine este împotrivă, trebuie să verificăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. 26 pentru 22 împotrivă se adoptă. 57. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă 58 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge 59 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge 60 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendament oral 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 62 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 3 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 4 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 5 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 6 pentru, împotrivă. Verificăm electronic. Cred că se adoptă, nu sunt sigur. S-a deschis votul și s-a închis votul. 27 pentru, 21 împotrivă se adoptă. 1 pentru, împotrivă abțineri se adoptă, 2 pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. Vot final electronic. S-a închis votul. Patruzeci și șapte pentru un împotrivă. Sperăm ca votul în Islanda să fie cu un rezultat similar. Felicitări, domnule raportor. Intervenții fără microfon în sală. Bă, nu vom ține seama în procesul verbal de această opinie. Trecem acum la avizul privind uh, strategia comercială și de investiții a Uniunii Europene în sudul bazinului mediterane în urma revoluțiilor din lumea arabă. Colega Cristo Truvol este raportoare. Amendamentul 3. Cine este pentru? Potrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 1. Două părți. Prima până la including Christian communities. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Cine este pentru partea a doua? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă de asemenea. Compromisul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 8. Pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă. Amendamentul 9. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 10 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 14 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 4 Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendament oral 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 1 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 2 pentru. Împotrivă. Se respinge. Amendamentul al 2 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Vot final electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. patruzeci de voturi pentru, două voturi împotrivă. Felicitări, raportoare. Și acum aviz privind impactul de concentrării gestionării de către Comisia Asistenței Externe de la serviciile sale centrale către delegații. Cine înțelege acest titlu are dreptul să voteze. Cine este pentru amendamentul 1? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Bă, punctul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Amendamentul 3. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Verificăm.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 S-a închis votul. Ați avut dreptate, se respinge 24 la 24. Eu nu m-am numărat pe mine anterior. Iar acum votul nu, trebuie să supunem la vot 10. Cine este pentru 10? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. doar două persoane au fost împotrivă. Să nu exagerăm. Iar acum vot final electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. Bun, se adoptă 45 de voturi pentru, 4 împotriva. Vă mulțumesc și felicitări raportorului. Iar acum o scurtă întrerupere. Dar întreruperea va fi scurtă pentru că urmează audierea domnului uh, ambasador James Moran. Well,